pentru prezență. Dacă nu aveți uh, obiecții, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat fără modificări. Avem interpretare în 16 limbi și, ca de obicei, dosarul întâlnirii este disponibil electronic prin aplicația e-meeting, iar uh, reuniunea este difuzată pe internet. Aveți, de asemenea, procesul verbal al reuniunilor din 29 și 30 august, 10 septembrie și 1 octombrie. Dacă nu aveți obiecții până la finalul reuniunii, atunci aceste procese verbale vor fi considerate aprobate. În ceea ce privește negocierile interinstituționale, am avut două astfel de negocieri. În primul rând, stabilirea de reguli pentru punerea pe piața punerea pe piață a produselor um, sau a îngrășămintelor cu marcaj uh, CE. Eh, din păcate, din cauza sănătății precare a raportorului, eh, trilogul eh, care trebuia să aibă loc pe 22 octombrie a fost amânat până pe 20 noiembrie-marți. Referitor la reformarea directivei privind standardele de performanță pentru emisii pentru autoturismele noi și pentru autoutilitarele noi, am avut primul trilog informal pe 10 octombrie 2018. Parlamentul și Consiliul au avut un prim schimb de opinii cu privire la pozițiile lor adoptate pe 3 și 9 octombrie. Scopul trilogului a fost ca cei uh, doi colegiuitori să-și prezinte pozițiile și um, să încerce să se alinieze pe aspectele tehnice. Al doilea trilog este programat pentru 13 noiembrie la Strasbourg. Ce noroc pe capul meu! Trecem acum la prima dezbatere programată pentru astăzi. Este vorba de un uh, raport al domnului Mandel privind instituirea programului pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici uh, și mijlocii și statistici europene. Domnule Mandel, aveți cuvântul pentru a vă prezenta proiectul de aviz. Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult! Suntem în ultima zi uh, de la Strasburg și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fiu primul pe ordinul de zi pentru că am o întâlnire, la, am o întâlnire cu premierul uh, Kosovo. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegerile și am că să continui în limba mea maternă pentru a mă referi la acest raport. Astăzi am uh, plăcerea să vă prezint uh, proiectul de aviz uh, pentru o propunere de regulament a Parlamentului și Consiliului de instituire a programului pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor și statistici europene. Comisia responsabilă pe fond este IMCO, iar raportorul este colegul nostru Nicola Danti. Dar există și avize de la Agri, Econ, ITRE și uh, Envi, adică noi. Envi împreună cu Agri și IMCO și-au uh, împărțit responsabilitatea cu privire la măsurile veterinare și fitosanitare și pentru lanțul alimentar. În contextul uh, cadrului uh, financiar multianual, Comisia a publicat o propunere pentru programul privind piața unică pe 7 iunie. În contextul acestui program, sunt uh, puse la oaltă activități care erau uh, finanțate în cinci programe anterioare, inclusiv acțiuni pentru lanțul alimentar. Comisia propune un buget de 4 miliarde pentru acest uh, program și din această sumă 41% va fi alocat pentru acțiuni pentru lanțul alimentar, cu obiectivul de a contribui la un nivel ridicat de sănătate pentru oameni, animale și plante de-a lungul lanțului alimentar și în zonele conexe, inclusiv prin prevenirea și eradicarea bolilor și a și uh, pentru a sprijini îmbunătățirea bunăstării animalelor, precum și uh, durabilitatea producției și consumului uh, de uh, produse alimentare. În acest context sunt prevăzute mai multe măsuri și pentru uh, programul multianual, uh, Comisia a făcut propuneri de măsuri, printre care și măsuri imediate în uh, circunstanțe neprevăzute. Dintr-o perspectivă ENVI, cred că este important să avem acces la date statistice și asta în scopul uh, supravegherii și monitorizării. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că companiile nu sunt împovărate de prea multă birocrație. Și uh, este important uh, să avem aceste măsuri. Am avut scandalul cu um, carnea de cal și am avut scandalul cu ouăle contaminate. Deci există uh, anumite crize pe piața alimentară care perturbă uh, piața unică din cauza problemelor de aprovizionare. Având în vedere nivelul uh, tot mai mare de globalizare pe piața alimentară, este tot mai important ca statele membre să controleze dacă măsurile comunitare sunt implementate și respectate, mai ales când vorbim despre importurile de produse alimentare astăzi la ora 2 este uh, uh, termenul de depunere a amendamentelor. Și uh, în decembrie vom vota avizul în Envi. Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh, I give the floor to the shadow Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. În primul rând, domnul Balas. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi, domnule raportor. În primul rând, Primul punct pe care va insista grupul S și D este un principiu important și anume că nu poate exista o protecție a sănătății cetățenilor dacă uh, asta se face în detrimentul uh, competitivității întreprinderilor. Este o uh, contradicție. Profitul pe termen scurt este inamicul sănătății cetățenilor. Al doilea punct important este că nu vom putea să asigurăm uh, sănătatea cetățenilor pe termen lung dacă nu se schimbă modurile de producție și de consum. Dacă ne imaginăm uh, că putem să continuăm uh, să procedăm ca în prezent și să incităm la un consum de masă um, de produse de calitate slabă, atunci consecința este că sănătatea cetățenilor va fi afectată. Va trebui așadar să uh, finanțăm tranziția necesară către un nou model de producție și consum care astăzi nu este suficient susținut de instituțiile Uniunii Europene. Al treilea aspect foarte important, pentru că ne confruntăm cu un fenomen uh, pe care să apară și pe care vreau să insist, este importul ilegal de produse alimentare și în special carne. Și mă refer aici uh, la carnea de origine africană. Importurile ilegale practic explodează și trebuie să fim foarte vigilenți. Pentru că problemele sanitare care vin cu aceste importuri sunt foarte multe Știți că multe dintre animalele importate uh, pot să poartă boli periculoase pentru noi și va trebui să putem reacționa rapid. Am să depun 14 amendamente în, grupul, uh, în numele grupului nostru pentru a promova o piață în interesul consumatorilor. În primul rând, vom cere o mai bună trasabilitate a produselor și din acest punct de vedere există o problemă legată de codare Uh, vechiul sistem de codare nu mai este suficient. Există modalități noi, există codurile QR care au costuri reduse și care pot uh, asigura o mai bună trasabilitate. De altfel, și întreprinderile sunt de acord că trebuie să schimbăm modul de codificare și de etichetare. Al doilea punct, o mai bună informare cu privire la produse. În primul rând, o mai bună etichetare cu privire la condițiile de um, uh, creștere a animalelor și utilizarea pesticidelor și, bineînțeles, valoarea nutrițională. Este surprinzător uh, dacă intrați astăzi într-un uh, supermarket european să găsești produse uh, despre a căror origine și compoziție nu se știe nimic. Acesta este un pericol potențial pentru consumatori pe care trebuie să-l eliminăm. Al treilea aspect uh, este unul uh, binevenit și um, am uh, lucrat cu mai mulți colegi pentru a pune capăt creșterii în cuști. Asta are legătură cu bunăstarea animalelor, care va avea ca și consecință o bună sănătate a oamenilor. Animalele crescute în condiții proaste reprezintă un pericol pentru consumatori Asta ca urmare a prelucrării alimentare. Sunt de acord cu raportorul că va trebui să implicăm și societatea civilă și asociațiile consumatorilor. Din fericire, în multe state uh, apar tot felul de acțiuni colective, class actions dar este important ca asociațiile de consumatori să fie implicate în definirea controlului filierelor pentru a avea un cuvânt de spus, pentru că nu doar statul și industria și trebuie să discute, ci și consumatorii trebuie să fie implicați în dialog. Acestea au fost observațiile mele și vă mulțumesc, dragi colegi și domnul președinte. Thank you very much. Now, Mr. Eichhout. Mulțumesc, domnul Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul de aviz. Cred că pot fi succint, uh, deoarece considerăm că direcția în care merge raportorul este una pe care o pot susține și verzii. Vă mulțumesc foarte mult. Partea cea mai importantă pe care vrem să o subliniem și pe care a menționat-o și raportorul este că noi uh, în Uniunea Europeană am asistat la, mai, la câteva um, scandaluri, scandalul cu ouăle contaminate și scandalul cu carnea de cal. Acestea subminează piața internă și uh, diminuează încrederea consumatorilor în piața europeană a alimentelor și, bineînțeles, prezintă riscuri pentru sănătatea uh, umană sunt riscuri pe care trebuie să le abordăm. Deci uh, trebuie să um, alocăm banii pentru a asigura o bună calitate a alimentelor. Este o dezamăgire să vedem că în propunerea sa Comisia uh, reduce um, sumele pentru uh, controle, pentru a se asigura că nu se întâmplă probleme. Și noi vom formula un amendament pentru a cere creșterea bugetului, pentru că este vorba despre uh, încrederea consumatorilor în piața alimentară europeană. Uh, sprijinim uh, ceea ce um, a spus raportorul, sprijinim ceea ce au spus și colegii de la S și D și credem că putem să ajungem la un bun acord pe marginea acestui aviz cât de curând. Mulțumesc! Now, uh... Mulțumesc! Doamna Crupa, numele domnului Vieha. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez că sprijinim inițiativa Comisiei de a susține piața alimentară și industria alimentară. Trebuie să fie asigurate sinergii cu ajutorul altor inițiative, inclusiv piața digitală, pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei europene și adaptarea sa la revoluția digitală ne interesează mai ales protecția sănătății consumatorilor. E bine că raportorul vede o cale de îmbunătățire a propunerii comisiei. Având în vedere situația epizotică de la nivel mondial, statele membre care trebuie să Um, trateze problema pestei porcine africane și altor boli contagioase, ei bine, în cazul acesta va fi nevoie să uh, creștem cheltuielile în ceea ce privește protecția, deci menținerea bugetului pentru asemenea măsuri nu e suficientă. Trebuie un buget suplimentar. Suplimentarea bugetului, adică. Uh, Trebuie de asemenea să evităm poverile administrative excesive. Putem sublinia că aceste poveri nu cad doar în cârca companiilor, ci și în cârca administrației publice. Așa că o să trimit și eu câteva amendamente, poate, dar nu foarte multe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, comisia are cuvântul domnul, domnul Digioiu. Bună dimineața, doamnă președinte, bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului European. Aș dori să spun întâi de toate că este pentru prima dată când avem un program care gestionează lanțul alimentar și face parte dintr-un program mai amplu legat de piața internă. Asta demonstrează importanța acestor măsuri, mai ales în ceea ce privește cele de ordin uh, fitosanitar, veterinar, legate, măsurile legate de controlele oficiale, care sunt foarte țintite. Ne asigurăm astfel că aceste controle există, că ne concentrăm și pe prevenție, dar și că reacționăm bine în caz de urgențe, dacă apare vreo boală în mod deosebit și ne ocupăm și de eradicare. Deci avem parte de o, de o continuitate cu programul vechi. De asemenea, există și câteva elemente noi în program legate de lanțul alimentar adică aspectele legate de bunăstarea animală, se acordă o mai mare atenție Uh, deșeurilor alimentare și frauda alimentară este un alt aspect important. Deci trei aspecte suplimentare incluse în noul program. Să nu uităm importanța sănătății, protecția sănătății umane, uh, acestea făcând parte din obiectivele programului pentru piața unică. În ceea ce privește simplificarea, vom face tot posibilul să introducem măsuri de simplificare în ceea ce privește gestionarea programului. Acesta trebuie să fie orientat în funcție de rezultat, dar și să înlesnească munca administrației pentru a se asigura că programul este eficace la urma urmei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mendel. În încheiere, doriți să interveniți? Da, mulțumesc foarte mult pentru acest, această dezbatere constructivă și pentru aspectele importante reliefate. Aștept cu nerăbdare amendamentele. Și mă bucur că mai mult sau mai puțin, dar mai degrabă mai mult decât mai puțin, mergem în uh, direcția uh, potrivită și suntem pe aceeași cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul limită pentru amendamente este astăzi la ora 2. Votul în Envi va fi în 6 decembrie. Și acum, să zicem, 5 minute sau 10 până la voturi? Ok. Dacă doriți să vă așezați, putem să și începem voturile. Sper că aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Foarte bine. Primul vot este pe anul european 2020 al orașelor mai verzi. Este vorba despre o întrebare orală la adresa comisiei, solicitare cu de răspuns oral, adică. Am deschis votul. Vot unic. And the vote is... Am închis votul. and it is adopted. Se adoptă. The next item is the mechanism to resolve. Votăm acum mecanismul pentru rezolvarea litigiilor, obstacolelor administrative și juridice într-un context transfrontalier. Amendamentul 15. Votul pentru. Împotrivă. Verificăm la 15. Am deschis votul. And is closed. Se respinge. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 1. The vote is open. Am deschis votul. Yes, Mr. Lo siento, pero mi... Domnul Gambus, îmi cer scuze, am, mi-am uitat cartela în plen și vă rog frumos să considerați că votez cu grupul socialist. Amendment 1, we are checking. Bun, deci verificăm la 1. Am închis votul. și se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5 pentru, împotriva abțineri se respinge. 6 pentru, împotriva, pentru, împotriva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 Abțineri. Se respinge. Vot final, electronic, am deschis votul. And it is uh, closed. Și se închide votul și se adoptă. Now we vote on uh... Trecem acum la cerințele de apel de omologare pentru vehiculele cu motor și remorcile lor. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. It's rejected și se respinge. 12 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. La 13 am deschis votul. Și l-am închis și se respinge. 14 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 19. Am deschis votul. And it's closed. Am închis votul și se respinge. 20 pentru, împotrivă. N-am văzut cum a votat Guela, 20 vă rog. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 20. Am deschis votul și l-am închis. Se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, 4 pentru, împotriva abțineri se respinge, 25 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 25, am deschis votul. And is closed. Și l-am închis. Și se respinge. Votați pentru? Deci se adoptă. 26 pentru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 Uh, hi. So now we vote on uh, the European region. Votăm acum Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 50 in favor, against abstentions adopted, 51 in favor, against abstentions adopted. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru împotriva abțineri se respinge, 5 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 5. The vote is closed. Am închis votul și se adoptă. 53 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Check. Check. Haideți să verificăm. Verificăm 53. Votul s-a închis. It is rejected. Se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I said 56, not... Spuneam 56, nu 6. 56, deci, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 și 58 se adoptă. 8 pentru, împotrivă, să verificăm. S-a deschis votul. And is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Sau haideți să verificăm. S-a deschis votul. And it's closed. It is read. S-a deschis votul, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă. Să haideți să verificăm compromisul 2, să deschis votul. And it's closed. S-a închis votul. Mr. Lopez, you got your card? Domnul Lopez, aveți uh, cartela de vot? And it's closed. S-a închis votul acum și se respinge. 69. Even though. Compr- Chiar și așa. Compromisul 3 pentru Da, de fapt, acum votăm amendamentul 69 pentru, împotrivă, Ține se respinge. Amendamentul 70, nu, haideți să verificăm 69, verificăm 69, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Aceeași majoritate a fost 70. Cine e pentru? La 70, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3, pentru, Împotrivă. Verificăm. Compromisul 3. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm ca să fim siguri. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, verificăm la 76, s-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60, 16 pentru, 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, s-a deschis votul. Compromis 5. Păi compromisul 5. And is closed. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. S-a închis votul. It is adopted. Și se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, respins. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. N-am văzut uh, cum ați dorit, deci 2 pentru, mulțumesc, se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. And it is... Și acum s-a închis votul și se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 40. S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul și se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. 43 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 45. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votul final, votul s-a deschis. And it's closed. Iar acum s-a închis votul. And it is adopted. Și se adoptă. And that concludes the voting session. Și astfel am încheiat uh, sesiunea de voturi.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

Um, uh, Bine, haideți acum să trecem la discuția privind cerințele minime pentru uh, reutilizarea apei recuperate, să discutăm uh, proiectul de aviz, doamna Bonafé, raportir, care va fi înlocuit astăzi de domnul Sofări. Vă rog să ne prezentați acest proiect de aviz știu secure această activitate. Deci impactul uh, în plus mare. Scopul este definirea unor norme armonizate în întreaga Uniune Europeană pentru a evita ca uh, nivele diferite de cerințe în diferitele state membre să nu constituie un obstacol în fața uh, pieței comune. Felicit Comisia pentru structura generală acestei propuneri legislative care pune în valoare uh, Um, experiența existentă deja, mai ales în anumite legislații naționale în Italia, Franța și Spania. Însă, cred că este totuși necesar să mai modificăm uh, un pic acest text pentru ca legislația să fie mai clară, mai ales în ceea ce privește definițiile, rolurile și responsabilitățile diverselor actori implicați, precum și în ce privește activitatea de gestionare a riscurilor. Cred de asemenea că este important să extindem domeniul de aplicare a acestui regulament și la utilizarea în domeniul civil și de mediu pentru a ă, putea obține un spectru mai larg de beneficii din reutilizarea apei. Apoi, mai în detaliu, aș vrea să vă trag atenția asupra diferenței între apele uh, tratate, uh, epurate, conform Um, directivei 91 1976 um, și dacă ne sperăm și în legislația italiană, bun, în orice caz, uh, aici dacă e, cel puțin în traducere în italiană, să se mențină termenul ape epurate și nu tratate, aici pot apărea confuzii. Deci, spuneam că, oricum, că trebuie să definim mai clar uh, lucrurile și, de asemenea, și rolul actorilor în acest domeniu al recuperării apelor uzate uh, urbane. Deci avem, pe de-o parte, gestionarii uh, stațiilor de uh, epurare, de tratament, dar avem și gestionarul uh, stațiilor de recuperare și trebuie să ajungem să vorbim și despre uh, gestionarii rețelei de distribuție și în anex, de asemenea, cred că trebuie să avem lista cu sarcinile și cerințele minime care le revin uh, acestor uh, operatori. Deci, apoi avem o serie de parametri care au fost uh, propuși de către comisie, cu care sunt de acord. Ei se întemeiază pe un studiu al Centrului Comun de Cercetare, însă trebuie să mai adăugăm acolo un criteriu, și anume testarea față de prezența salmonella, ca să garantăm securitatea cetățenilor și trebuie să ne gândim la acest potențial de recuperare a apelor uzate urbane și nu trebuie să ne gândim numai la reutilizare în irigații agricole, ci ar trebui să extindem uh, domeniul de aplicare și la reutilizare în domeniul civil pentru uh, irigarea spațiilor verzi, terenurilor de golf sau pentru utilizări Uh, în domeniul mediului, lupta împotriva uh, salinizării sau menținerea unor parametri minim ecologici. Nu am uh, propus încă reutilizarea în domeniul industrial, pentru că noi considerăm că asta ar trebui să fie gestionată la nivel național, în funcție de la caz la caz. Și ar trebui să acordăm o atenție deosebită și măsurilor de sensibilizare pentru a pune în uh, lumină uh, importanța reutilizării uh, apei recuperate și, de asemenea, și trebuie să atragem atenția publică și asupra măsurilor necesare pentru garantarea calității apei recuperate. Deci ne trebuie și norme uh, armonizate privind, de asemenea, privind reintroducerea acestei, acestei ape recuperate în pânza freatică, și de aceea am propus în concluzii ca la, în momentul revizuirii regulamentului peste 5 ani să avem o clauză pentru a ne ocupa de acest aspect. Iată, deci ce vreau să vă spun, aștept sugestiile dumneavoastră și sunt sigur că vom avea o cooperare foarte bună pe acest dosar important. Mulțumesc. Now, Mr. Gambus. Domnul Gambus. Yes, președinta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc doamnei Bonafe pentru munca făcută la acest raport. Între 76 și 2006 se calculează niște costuri enorme care s-au ridicat la 100 de miliarde de euro pentru secetele din Europa. Uh, până acum au afectat doar țările sudului aceste secete, însă în vara aceasta au uh, început, uh, să, au început incendii chiar și în zona centrală a Europei uh, și temperaturile au crescut chiar și în nordul Europei. Schimbările climatice face ca experiențele țărilor de sud în gestionarea stresului hidric în condiții meteorologice extreme să poată fi împărtășită cu omologii, cu colegii noștri europeni. Propunerea Comisiei vine pe calea dezvoltării economiei circulare și credem noi că are potențial de îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește. Um, um, con el de la planta de reutilización. Um, uh, centralele acelea de recirculare trebuie să fie definite puncte de control adiționale unde să se facă controle de calitate în funcție de planul de securitate și aici vom depune o serie de amendamente. Un alt factor de risc este nivelul de calitate. Suntem de acord că este nevoie să fie prescrise, însă trebuie să avem grijă pentru a nu fi prea prescriptiv și um, pentru a nu face astfel încât uh, beneficiarii utilizării apelor recirculate să nu uh, fie descurajați. Un al treilea aspect pe care doresc să-l subliniez este termenul de intrare în vigoare. Modificările pe care le va presupune acest regulament um, se vor aplica în țări uh, în care, se, în care există deja asemenea măsuri de 10 ani, dar și în țări care nu au experiență, deci trebuie să le acordăm un termen mai generos. Apoi, Cred că um, trebuie să ajungem la un echilibru între calitate și securitate, atât pentru om cât și pentru mediu și trebuie să ne gândim și la viabilitatea reală a recirculării apei în cadrul circuitului apei în natură. Am o propunere uh, legată de procedură, ca să zicem așa. Termenul limită pentru amendamente e mâine. Noi cerem o amânare de fapt, am cerut-o și am obținut-o pe ziua de luni și unii dintre colegi considerăm că putem să reușim, mai ales că mm, uh, săptămâna viitoare e săptămână uh, uh, verde și chiar am dorit să vă rugăm să ne mai dați încă o săptămână față de termenul de luni, pentru că astfel putem să pregătim niște amendamente, mai ales că e vacanță joi și vineri. Cred că trebuie ca aceste amendamente să reflecte uh, munca noastră. Este vorba despre doar câteva zile în plus pentru a avea niște amendamente bine pregătite și demne de calitatea noastră. E adevărat, într-adevăr, că și traducătorii au nevoie de timp ca să traducă amendamentele, dar noi, membrii, suntem cei care avem responsabilitatea pentru aceste amendamente și trebuie să avem suficient timp la dispoziție pentru ele. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, domnule Gambus. Domnul Torvalds. Mulțumesc, domnul președinte. Vorbesc în numele lui Ian Huitema și aș vrea mai întâi să-i mulțumesc raportoarei pentru raportul bun întocmit. Există patru aspecte pe care domnul Huitema ar dori să le sublinieze în propunerea sa. În primul rând, Raportorul a făcut mai multe modificări uh, în, sfera de, în domeniul de acoperire al propunerii de regulament. Noi suntem deschiși discuțiilor, însă suntem uh, curioși să vedem cum ar putea să arate asta din punct de vedere logistic, cum ar trebui ca apele epurate să fie distribuite pe terenurile de golf și cum uh, am putea să facem ca măsurile să fie economice din punctul de vedere al costurilor. Apoi, conformarea este importantă trebuie să știm clar uh, care sunt uh, condițiile uh, în care operatorul stației de epurare este responsabil și când consumatorul final este responsabil. Apoi trebuie să existe niște proiecte pilot și să vedem cum ar putea fi stimulate astfel de proiecte pentru a dezvolta aceste practici de reutilizare a apelor um, prin uh, epurarea apelor uh, uzate municipale. Există diferențe între parametrii de risc și parametrii de monitorizare între statele membre și există state membre care aplică deja irigație cu ape provenite din ape uzate. Există câteva modificări la propunerea Comisiei și de aceea am vrea să ne uităm mai îndeaproape la planurile de gestionare a riscurilor și la parametrii de monitorizare. Atât am avut de spus. Mulțumesc! Doamna Evi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea comisiei cu privire la cerințele pentru utilizarea apelor uzate epurate reprezintă o oportunitate pe care Uniunea Europeană nu trebuie să o rateze dacă vrem să ne asigurăm că, a, că facem economii de apă și apa este reutilizată în scopuri agricole și industriale. Acest lucru este cu atât mai important uh, cu cât uh, ne confruntăm uh, cu un uh, bilanț de apă um, precar sau poate chiar negativ în unele state membre, bilanț care a fost exacerbat de secetă și de schimbările climatice. Trebuie să ne asigurăm că reutilizarea apelor uzate după tratarea adecvată a acestora Uh, se face cu respectarea mediului și fără a uh, degrada solul uh, și ecosistemele și fără efecte nocive pentru sănătatea umană. De aceea, cred că autorizațiile pentru reutilizarea apelor recuperate trebuie să fie lăsate la latitudinea autorităților și asta numai dacă suntem uh, în totalitate siguri că își pot îndeplini obligațiile în mod corespunzător, inclusiv în gestionarea riscurilor aferente. Trebuie să existe expertiza tehnică necesară, astfel încât uh, conținutul microbian al apei să fie redus la nivelul acceptabile și apoi uh, Uh, Datorile de control și monitorizare trebuie îndeplinite cu strictețe. Trebuie să fim uh, foarte atenți la procesele uh, din amonte și din aval um, care se ocupă de gestionarea apelor uzate municipale. Avem exemple foarte bune în Italia de fapt, și există și experiențe negative. În Italia există patru procese în momentul de față din cauza încălcării standardelor care ar fi trebuit să fie respectate în ultimii 20 de ani. Sunt situații care se întâmplă în toate zonele, în nord, în sud și în multe alte zone. Și costurile sunt enorme. De aceea, scopul nostru nu ar trebui doar să oferim stimulente pentru recuperarea apei, ci și să ne asigurăm că există o uniformitate a standardelor europene în gestionarea și conservarea apei există zone care sunt supuse uh, stresului hidric. Uh, dar uh, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple și în zonele fără probleme. Procesele de epurare trebuie să fie gestionate în mod corespunzător. Trebuie să ne asigurăm că în anumite zone um, apa nu ar trebui reutilizată dacă nu există instalațiile necesare de tratare. Pe de altă parte, există și o problemă legată de gestionarea uh, produselor uh, derivate din uh, tratarea apelor și mă refer aici la nămolurile de epurare. Există milioane de tone de astfel de nămoluri generate în fiecare an și nu sunt gestionate în mod corespunzător. Așadar, Uh, utilizarea um, apelor uzate uh, epurate uh, trebuie permisă numai atunci când sunt îndeplinite cerințe stricte și atunci când produsele secundare sunt tratate în mod corespunzător. Și aș vrea să rog Comisia să revizuiască directiva care este deja în vigoare de ceva timp. Credeți că ar trebui să schimbăm cadrul și să ne ocupăm uh, de uh, substanțe precum uh, dioxină, PCB, hidrocarburi poliaromatice și așa mai departe. Cred că această propunere este bine echilibrată, suntem lucruri, sunt lucruri cu care suntem de acord. Există uh, obligații pentru uh, gestionarii rețelelor de, de distribuție și pentru utilizatorii finali. Există și situații care sunt acoperite, cum ar fi irigația terenurilor de golf, dar oricum uh, vom intra în detaliu când uh, vom analiza mai amănunțit propunerea. Mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Doresc să-mi cer scuze în numele doamnei Cabeson Ruiz, care nu a putut să participe la această dezbatere. Noi, socialiștii, suntem foarte conștienți de problemele cauzate de penuria de apă, care sunt agravate de impactul schimbărilor climatice. Ele afectează din ce în ce mai multe țări astăzi. Deci suntem recunoscători pentru propunerea Comisiei și pentru raportul doamnei Bonafé, suntem de acord cu obiectivele, însă avem câteva motive de îngrijorare. Țări precum Spania în țări precum Spania, reutilizarea apei nu este o posibilitate, ci o realitate foarte bine înrădăcinată. Suntem de altfel o țară de referință, avem cel mai mare volum de apă recirculată în Europa, aproape 50% din totalul european. Această experiență trebuie să fie luată în seamă. Propunerea Comisiei este una fundamentală, însă ne îngrijorează următoarele teme localizarea punctului de măsurare și relația sa cu controlul de validare. Este un aspect fundamental. De asemenea și chestiunea legată de recuperarea nutrienților, substanțelor nutritive și de asemenea termenul de punere în aplicare și alte chestiuni tehnice, de exemplu răspunderea operatorului, articolul 5, sau condițiile pentru cererea permisului de care e nevoie pentru recircularea apei, articolele 6 și 7 și acestea trebuie să fie reanalizate în detaliu. De asemenea, este important să fie asigurată o coordonare corespunzătoare cu legislația relevantă, de exemplu regulamentul 852 din 2004 legat de igiena produselor alimentare. Propunerea, așa cum arată ea, ar putea împiedica uh, îndeplinirea potențialului apelor reutilizate uh, Um, potențialul uh, legat de folosirea sa împreună cu alte tipuri de ape în irigare, de exemplu. Și de asemenea uh, ar fi împiedicată și recuperarea nutrienților. În plus, trebuie subliniat că analiza costurilor, costurilor economice din evaluarea de impact este subestimată. Costurile de aplicare ar fi mai mari, uh, zice propunerea. Trebuie uh, să facem o utilizare eficientă a resurselor și trebuie să folosim această apă în sectorul agrar și industrial. Subliniem că este nevoie să se asigure cele mai, mari niveluri, cele mai mari niveluri de protecție pentru sănătatea umană și pentru mediu. Propunerea trebuie să țină cont de experiența și de aplicabilitatea practică din țările care au avansat deja mult în acest domeniu, de exemplu Spania, Trebuie să se țină cont de aceste lucruri atunci când uh, vom pune punct acestui regulament. De asemenea, trebuie să asigurăm un termen de intrare în vigoare adecvat și trebuie să ținem cont de faptul că uh, acest regulament are totuși rostul de a fi pus în aplicare așa cum trebuie. Domnul Liza are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, și raportoarei, chiar dacă nu a venit uh, astăzi personal. Am o întrebare pentru um, Comisia Europeană. De ce uh, Comisia propune un regulament ca instrument juridic? Pentru că există mai multe modalități de a aborda gestionarea apei în statele membre? N-ar fi mai bine să fie o directivă ca să țină cont de realitățile diferite din uh, statele membre? Am avut uh, cel puțin șase, șapte subiecte în plenară săptămâna aceasta. Uh, domnul Dantin a avut un raport, avem și noi foarte multe amendamente și aș vrea să avem mai mult timp pentru a depune amendamente pentru că există riscul să nu reușim cu acest dosar în timpul acestui mandat. Totuși, dacă ne străduim, o să reușim. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dantan. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și eu, doamnei raportoare, pentru munca sa. Reutilizarea apelor implică foarte mulți actori, autoritățile publice, agricultorii, ă, administratorii rețelelor de apă. Deci este nevoie ca Europa să aibă legislație pentru a gestiona practica reutilizării apelor. Aceasta este o miză puternică în materie de mediu și în materie de resurse. Este primordial să garantăm agricultorilor ape de calitate pentru irigații. Este o miză sanitară foarte importantă și pentru consumatori. De asemenea, de aceea, e important să avem un echilibru între securitatea alimentară și nevoia de a avea o politică prin care să-i stimulăm pe agricultori să folosească apă circulată uh, mai degrabă decât să uh, prefere resursele primare. Atrag atenția raportoarei asupra importanței de a defini responsabilitatea fiecărui actor din acest circuit responsabilitatea agricultorului pentru calitatea produselor, mai ales, um, sau responsabilitatea administratorilor care trebuie să uh, țină cont de riscuri. Stocarea este de asemenea foarte importantă în raportul nostru. Mulți agricultori folosesc um, apă retrasă direct de la sursă, dar mulți stochează această apă pentru a o folosi mai târziu dar această apă stocată poate să evolueze în ceea ce privește calitatea, să își schimbe calitatea. Tratarea apei are un cost destul de mare. Noi dorim să stimulăm reutilizarea apei, deci trebuie să ținem cont și de riscurile sanitare presupuse uh, de, de această recirculare și să ne gândim și la costuri. În 8 octombrie am organizat un eveniment cu privire la apele recirculate cu toți actorii interesați și a reieșit că Uniunea Europeană trebuie să susțină în continuare cercetarea și dezvoltarea în materie de ape recirculate și mă gândesc mai ales la programul Horizon Europe aici. Mulțumesc! Din partea Comisiei, doamna Dusar, mulțumesc foarte mult! Sunt șef de unitate pentru apă la DG Environment și eu am uh, contrasemnat această propunere, am uh, ajutat la crearea ei. Mă bucur foarte mult deci că sunt aici și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat propunerii comisiei. Am pregătit-o cu foarte mare minuțiozitate. Poate vă amintiți că de câțiva ani tot lucrăm la ea, dar am pus acum uh, punctele finale în vara aceasta și știm că tocmai în vara aceasta am avut o vară extrem de secetoasă și ne-am gândit la acest lucru atunci când am făcut propunerea. Anul acesta, în vara lui 2018 am avut parte de o schimbare foarte mare pentru multe țări din Europa, nu doar în țările Sudului. În trecut știm că, în, principiu, în principal, Sudul uh, s-a uh, s-a prevalat de această posibilitate de, a, de reutilizare a apei, dar uh, am avut parte de pierderi hidrice în țări precum Suedia, Danemarca, Germania, Estonia, deci credem că există o nevoie per total mare pentru a acționa. Comisia a pus astfel această propunere la dispoziția dumneavoastră pentru discuții aprofundate pentru a uh, contribui la rezolvarea acestei probleme a penuriei de apă. Această propunere este un început uh, modest, dar e un început la urma urmei și cred că avem o bază de pornire bună pentru a fi eficienți. Am văzut raportul GIEC în ceea ce privește schimbările climatice din octombrie, iar situația este alarmantă. Deci trebuie să acționăm și în domeniul gestionării eficiente a apei pentru a împiedica producerea unor pagube și mai mari în viitor. Propunerea noastră um, ține cont de faptul că poate în stadiul acesta nu toate statele membre vor dori să uh, aibă aceste facilități de recirculare și de aceea am folosit uh, instrumentul de regulament și nu de directivă. Regulamentul este aplicabil în mod direct și va fi utilizat acolo unde este nevoie de el și acolo unde se dorește utilizarea lui. Dar nu există o povară de transpunere mare pentru statele membre. Nu există proceduri birocratice însemnate sau costuri suplimentare care să rezulte de aici. Așadar, este o metodă mai rapidă de a fi activi fără a ne impune prea mult celor care nu vor să folosească aceste metode deocamdată. Deci avem o propunere țintită, mai ales pe domeniul agriculturii și irigațiilor. De ce aici? Ei bine, în aceste domenii este justificată intervenția Uniunii Europene pentru că aici intră și dimensiunea pieței interne, după cum au spus și europarlamentarii de câteva ori. Avem deja pe piață, pe piața internă, produse care au fost irigate cu aceste ape recirculate, deci există o dimensiune europeană a problemei. Comisia nu a făcut evaluare de impact pe alte domenii pe care le-ați menționat aici astăzi, de exemplu, irigarea terenurilor de golf, parcurilor, zonelor publice și așa mai departe. Credem că este o bună practică totuși, se întâmplă deja, dar nu are aceeași dimensiune europeană ca și irigațiile în domeniul agriculturii. Așadar, nu există justificare pentru reglementare europeană în aceste alte domenii, dar asta nu înseamnă că nu ne bucurăm să promovăm și să sprijinim așa ceva. Știți că în planul de acțiune pentru economia circulară, Comisia a zis că va avea o abordare amplă în ceea ce privește reutilizarea apei uh, și regulamentul acesta pe care îl discutăm astăzi este doar uh, un act legislativ, dar lucrăm și pe alte domenii, după cum a spus domnul Dontan, investiții în cercetare, inovare, pentru că această propunere are potențial mare de a ajuta Europa să progreseze și să devină mai importantă la nivel global în materie de tehnologie. Propunerea are întâi de toate rostul de a ajuta mediul. Ați văzut uh, și dumneavoastră și cifrele au fost reiterate și astăzi. Propunerea va duce la mai puține obstacole și la o utilizare mai, reutilizare mai eficientă a apelor. De asemenea, poate să ofere agricultorilor un, um, o aprovizionare sustenabilă cu apă. Asta înseamnă că ei pot să ia decizii de afaceri um, mai bine și că pot să gestioneze resursele de apă mai bine. Propunerea noastră nu reglementează în mod intenționat pe nimeni dincolo de facilitățile care produc această apă recirculată. În momentul de față, apa folosită pentru irigații, dacă este retratată, intră sub incidența uh, directivei pentru epurare, deci nu se creează niciun vid juridic, există deja uh, un regulament în ceea ce privește igiena alimentară, a fost pomenit și acesta mai devreme. Uh, și a, acesta se referă la ceea ce fac utilizatorii finali, la ceea ce fac uh, agricultorii și intră și domeniul transportul, uh, intră aici în incidența aceste, acestui regulament și transportul și uh, distribuția. În schimb, regulamentul pe care îl discutăm astăzi uh, se referă doar la facilitățile de recirculare și la punctul de conformitate. Firește că se poate continua ce s-a făcut până acum, adică recircularea apei așa cum s-a întâmplat, nu limităm nicio activitate, dar ce spunem noi în acest nou regulament este că apa menajeră urbană recirculată trebuie să re- respecte anumite condiții. Dacă agricultorul dorește să amestece această apă, Uh, cu, alte, cu apă din alte surse, atunci uh, acest lucru intră, intră deja sub incidența uh, regulamentului în ceea ce privește igiena alimentară. Deci nu există nicio suprapunere și tocmai pentru a evita aceste suprapuneri ne-am limitat doar la acești operatori despre care v-am vorbit mai devreme. Termenele limită. Firește că e nevoie să acordăm suficient timp celor care doresc să pornească o nouă facilitate de recirculare sau cei care doresc să actualizeze uh, ceea ce au deja sau să îmbunătățească um, calitatea pe care o oferă. Um, se poate include, rămâne să vedem cum aprobăm acest lucru în cadrul procedurii de codecizie, dar cred că acest regulament trebuie să funcționeze o vreme înainte să facem o evaluare și să facem schimbări. Deci vă rog să țineți cont de acest lucru uh, atunci când uh, vă gândiți cât timp acordați comisiei să facă o revizuire a acestui regulament după intrarea în vigoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Domnule Țofoli, doriți să interveniți din nou? Ehm, voi toți <clears throat> conoscete la collega Bonafè, quindi sono sicuro che saprà... Mulțumesc. Bun, eh, cunoașteți cu toții pe colega noastră, Simona Bonafè, și nu mă îndoiesc că va ști să țină cont de aceste remarci pentru a efectua o sinteză potrivită, iar în ceea ce privește data propusă pentru amendamente, mie mi se pare rezonabil. Acum nu știu dacă mai este compatibilă cu calendarul inițial, dar oricum trebuie să ajungem la un calendar care se convină tuturor. Mulțumim. Bun. Deci, vom avea deci, noul termen limită pe 5 noiembrie la ora 11 și menținem votul prevăzut în Envi pe 21-22 ianuarie. Și, bun, după aceea vom ajunge în plenară în februarie. Iar acum, acestea fiind spuse, vă mulțumesc tuturor pentru participare și ne vedem uh, data viitoare.